Mes chers collègues, nous allons commencer. Dragi colegi, vom începe, vă rog frumos. Vom continua audierile pe care le-am început dimineață, vom continua în această după-amiază și vom avea plăcerea să ascultăm pentru că ne face bucuria de a fi pe domnul Ricardo Danzini ministru adjunct al infrastructurilor și transportului în Italia. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această invitație. Vă reamintesc câteva reguli, dragi colegi. Ar fi trebuit să primiți prin e-mail răspunsurile și o serie de întrebări scris preliminare adresate inițial domnului Del Rio, care este ministrul infrastructurilor și transporturilor din Italia. Răspunsurile se găsesc în dosarul dumneavoastră pentru această reuniune și vreau să precizez foarte direct. Vreau să mulțumesc secretariatului pentru că a efectuat o traducere informală, pentru că a făcut acest efort și vă mulțumesc foarte mult pentru că <clears throat> e o muncă pentru care nu vede timp. Această audiere este prevăzută să țină o oră și 40 de minute. După declarația dumneavoastră preliminară, domnule ministru adjunct al infrastructurilor și transportului, dragi colegi, e formula cotidiană. Întrebările vor fi formulate principiului, conform principiului ping-pong, cu întrebare-răspuns. Prima în serie de întrebări vor fi adresate de raportorii comisiei noastre și apoi fiecare reprezentant de la fiecare grup politic într-o prim tur. Întrebările se vor limita la 5 minute și apoi răspunsul de la 1 la 4 minute. Membrii vor avea posibilitatea, desigur, de a-l întrerupe pe distinsul invitat pentru a pune o întrebare suplimentară sau a solicita precizări fără a prelungi totuși prea mult cele 5 minute, dar fiind noua stăpână a timpului astăzi și ne fiind foarte numeroși, desigur că voi fi mult mai uh, drăguță cu dumneavoastră cu timpul decât de obicei. Deci veți putea să puneți mai multe întrebări, va fi și o a doua rundă de întrebări limitată la 3 minute și deci o perioadă de 45 de minute și în timpul care ne mai rămâne să putem primi și răspunsuri. Îi invit așadar pe colegi, avem astăzi timp și deci să nu ezitați să puneți întrebări suplimentare dacă doriți. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și vom putea cu adevărat să începem cu dumneavoastră, domnule ministru adjunct al infrastructurii și transporturilor, domnule Ricardo Anțini. Din februarie 2014 sunteți ministru al infrastructurilor și transporturilor. Vă mulțumesc că ați onorat invitația noastră în numele Comisiei EMIS. O să ne faceți o prezentare a modului în care legislația Uniunii Europene – legate de emisiile de la autovehicule este pusă în aplicare în Italia și aveți la dispoziție între 10 și 15 minute, după cum s-a prevăzut, și vă invit tocmai să ne prezentați ce se pune în aplicare în Italia și vă mulțumesc anticipat. Eh, merci beaucoup, Madame le Président. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră și distinșilor colegi pentru prezență. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația adresată Guvernului Italian de a participa la această audiere. O să trec direct la subiectul uh, discuției. Cu câteva luni în urmă, Guvernul Italian s-a prezentat în fața dumneavoastră pentru a prezenta diverse răspunsuri la întrebări care au fost adresate, ceea ce ne permite să trec la fundul problemei pentru a face această introducere. Ministerul Infrastructurilor și Transportului și în special Direcția Generală pentru Autovehicule sunt în Italia autoritatea care se ocupă de monitorizarea emisiilor vehiculelor și autoritatea care asistă la negocieri pe plan european, pe plan internațional pentru sectorul de automobile. Este o organizație cu caracter public care are angajați aproximativ 200 de funcționari în domeniul omologării. Ca de exemplu, domnul Raiu, care mă însoțește, e în stânga mea, și dacă există întrebări mai tehnice, o să le rog să mă ajute să vă răspund. A fost audiat de către comisie în, vara, în toamna trecută și ne-a dat aceste răspunsuri pe care le doream. În urma acestuia s-a făcut un raport uh, pentru uh, același subiect și în concluzie aș vrea să spun că suntem gata și vom ști la sfârșitul lui februarie, la începutul lui martie, să dăm uh, un test uh, definitiv care va fi și concludent cu privire la activitatea care este în curs uh, în acest sector. Așadar, nu aș putea să nu subliniez acum și imediat o chestiune foarte ieșită din comun, și anume când guvernul italian își dă seama că organismul de omologare Uh, german insista uh, din punct de vedere al normei, împotriva normei comunitare în uh, ceea ce privește autoritățile omologe, de exemplu, um, în momentul acela, așadar, trebuie, trebuie luate măsuri. Aș fi vrut subliniez eficiența activității de până acum, pentru că tema emisiilor uh, um, poluante care a fost examinată de această comisie e extrem de importantă, astfel încât rezultatul probelor care au fost făcute și testelor făcute recent după Dieselgate în diferite state membre, incluzând aici și Italia, au demonstrat că vehicolele diesel Euro 5, care sunt altele decât cele care sunt produse de către Volkswagen, chiar dacă sunt conforme cu legislația europeană în vigoare și chiar dacă nu au dispozitive de invalidare, care sunt interzise de către lege, aduc la valo- ajung la valorile emisie mai, uh, mai ridicate de oxid de azot atunci când sunt uh, conduse în uh, condiții reale pe stradă decât cele care sunt prevăzute de, de către ciclu de omologare. Așadar, în anumite cazuri, nivelurile excesive de emisii au fost uh, justificate de către constructori ca și consecință a unor strategii de protecție ale motorului, care, care implică o modulare a funcționării sistemelor de control ale emisiilor, care, de exemplu, la sistemul de recirculare al gazului uh, de eșapament sunt necesare. Aceste strategii se spune că sunt uh, prevăzute în regulamentul C715 pe 2007 cu privire la Euro 5 și Euro 6. Vreau să amintim însă că campaniile de testare care au urmat Dieselgate-ului, care a implicat uh, Volkswagen-ul pentru vehiculele Euro 5B, a fost o inițiativă spontană și autonomă a unor state membre, printre care se afla, uh, în ceea ce privește inițiativa spontană, și Italia. O activitate care s-a făcut pe baza unor evaluări, strategii și metode autonome, față, uh, respectând însă în același timp uh, norma comunitară. În acest context, Italia a fost convinsă că trebuie să fie rezolvată, și până acum nu s-a rezolvat, problema unei eventuale non-conformități ai vehiculelor diesel Euro 5B. Rezultatele testelor făcute nu lasă niciun dubiu asupra faptului că niciunul din vehiculele care a fost testat uh, ar putea să fie acuzat, având în vedere uh, norma în ceea ce privește omologarea, de a fi uh, instalat un, un, un mecanism de invalidare ilegal. Așadar, în ceea ce privește aspectele reglementare, s-au făcut pași înainte. Norma europeană cu privire la emisii a evoluat, a clarificat modalitățile de verificare a conformității în condiții normale de condus. Totuși, constructorii vor trebui de la 1 septembrie 2017 să facă probe de omologare și pe stradă în condiții reale, în conformitate cu nou regulament al Uniunii și să declare modalitățile de funcționare ale strategiilor auxiliare de control, de control ale misiilor și de strategii de control uh, ale misiilor care și le sunt necesare. Deci, uh, aceste două strategii de bază și strategii auxiliare vor fi obligatorii. Din 20 uh, decembrie al acestui an, Uh, anului trecut, uh, Comisia pentru Vehiculele cu motor ale Comisiei Europene și-a exprimat un, exprimat un aviz favorabil cu privire la introducerea celui de-al treilea pachet RDE uh, de omologare în condus, condiții de condus real, care obligă așadar la această măsurare în condiții reale. Dincolo, e nevoie de o nouă procedură de măsurare a emisiilor, dar avem și rezultate uh, mai bune um, în laborator, în condiții care imită mai bine condițiile reale. Pentru aceasta avem uh, un uh, regulament cadru pentru omologarea europeană a autovehiculelor, care în momentul de față se află la Consiliu și la Parlament spre analiză. Va, acesta va permite autorităților competente să aibă acces la informațiile cu privire la software-ul uh, instalat la bordul vehiculului, dincolo de introducerea unor dispoziții care sunt importante pentru supravegherea pieței. În pregătirea acestei propuneri de pachet de măsuri uh, de Real Drive Emissions, s-a convenit la, asupra adoptării unui calendar de aplicare în două etape, începând cu o etapă de um, intervenții și modificări de omologare la vehiculele Euro 6, păstrând însă investițiile deja făcute de către producători. Italia a susținut adoptarea unui factor de conformitate de 2,1 în cadrul unui pachet de compromis care a fost susținut de către toate statele membre, în afară de Olanda și Republica Cehă. Aceasta a dus la adoptarea unui calendar de implementare în două faze, astfel, în două faze, astfel încât să permită, într-un calendar rezonabil, să uh, se uh, facă uh, o verificare credibilă. Iar în a doua etapă, în Italia a susținut adoptarea unui cadru de uh, conformitate mai sever de 1,4 față de propunerea Comisiei și aceasta a fost poziția cu care Italia s-a prezentat uh, la masa de negocieri. Adoptarea pachetului uh, RDE din, încă din 2017 va contribui cu siguranță la um, punerea pe piață europeană a unor vehicule mai puțin poluante în condiții reale de condus, reducând astfel um, oxidul de azot, monoxidul de azot și permitând așadar să se facă un pas înainte în ceea ce privește um, poluarea. O întârziere ar uh, însemna să se întârzie de asemenea și obiectivele de mediu care s-au stabilit de către statele membre. Așadar, trebuie să reținem că um, normele în acest sector uh, au făcut pași înainte importanți pentru a ne asigura că, de exemplu, nivelul de emisii de gaze poluante să fie conforme cu limitele legii, dar în condițiile reale de condus și suntem convinși că statele membre și Comisia vor dori să coopereze pentru a defini linii directoare care vor permite o interpretare cât se poate de uniformă a acestei legislații um, care este în vigoare, pe emisiile poluante, cu referire deosebită la admisibilitatea strategiei de control ale emisiilor, care a fost adaptată uh, de către uh, producători. Aș vrea să subliniez, doamnă președinte, în concluzii două, două aspecte. Primul, după cum am spus la început și vreau să subliniez, suntem pentru o integrare la sfârșitul februarie, la începutul lui martie, a unei doc- a documentației care a fost uh, cerută Însă întârzierile vor depinde de doi factori. Așteptăm în momentul de față ca Procuratura din Verona să ne autorizeze folosirea uh, rezultatelor testelor pe care le-am efectuat pe șapte vehicule Volkswagen înainte și după rechemarea de pe piață care a fost autorizată de către autoritatea de omologare uh, germană. Apoi vom integra documentația aceasta cu anumite probe pe modelele Fiat care nu au fost introduse în prima versiune și aici, de asemenea, uh, termenul este sfârșit de februarie și început de martie. Acestea au fost uh, testate la Torino, cel puțin de către centrul de testare, care au omologat uh, câteva modele și care au competența perfectă în controlul de conformitate al acestor vehicule. Controlele s-au efectuat uh, pe lângă laboratoare certificate ISO 17025 de către funcționarii noștri, așa cum o prevedea legea cadru cu privire la omologare, cea la care se face referire aici. Așadar, uh, Vrem să oferim această contribuție comisiei și, bineînțeles, că trebuie să ținem cont de ele și în măsura evoluției lor. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule viceministru. Iar aș vrea, acum aș vrea să deschidem o primă rundă de întrebări cu doi raportori Aș vrea mai întâi să dau cuvântul domnului Ghizec pentru 5 minute, chiar mai mult, pentru că avem timp. Mulțumesc, doamnă președinte, sunteți foarte generoasă. Poate că abia a început anul nou și de aceea o să folosesc această ocazie. Stimate domnule viceministru din Italia, bine ați venit la noi. Am o întrebare tehnică. Avem un raport de evaluare din 2016 pe care l-am așteptat de la dumneavoastră, dar am primit decât un rezumat și nu raportul în întregime. Acum ne-ați spus pentru următoarele anchete, vreți să ne puneți la dispoziție o documentație completă. Avem o problemă tehnică, însă suntem o comisie de anchetă și noi deja trebuie să votăm pe 28 februarie. Deci ar fi bine dacă am putea primi informațiile acestea înainte însă dacă vin după aceea nu o să ne ajute deloc. Avem o problemă mai degrabă de natură internă. Am o întrebare simplă, în primul rând. Vreau să știu dacă primim o documentație completă și vreau să mă întreb de ce nu primim tot raportul de anchetă și primim numai uh, extrase sau rezumate. Știți că întotdeauna când publici numai o parte, există tot felul de acuzații că ai vrea să ascunzi ceva din informația completă. Da, domnule președinte, încerc să elimin această suspiciune. Am spus-o chiar în finalul uh, întâlnirii, uh, prezentării mele. Am subliniat acest lucru uh, cât se poate de amplu și la început. Când vă aminteam că datele, când vor ajunge în posesia ministerului meu, prin intermediul direcției generale care se ocupă de mm, gestiunea acestei probleme, o să vă, vi le punem la dispoziție. Nu sunt însă în uh, dispoziția noastră cele care vin de la Procuratura din Verona și care se referă la anumite cazuri care uh, și care vor depinde numai de disponibilitatea acestei, acestui parchet. Noi vom face tot posibilul să accelerăm activitatea pe care o depunem pe lângă centrul de la Torino. Iar știu că dumneavoastră aveți un termen, care este 28 februarie, și pot să mă angajez aici în fața președintei comisiei și în fața colegilor mei să terminăm cât mai repede această muncă pentru ca să vă pun înainte de 28 de februarie aceste date la dispoziție. Însă, vă amintesc că datele care vin de la parchetul de la Verona nu se află în posesia noastră și separarea puterilor fiind clară, uh, puterea judiciară fiind separată de executivă, normal că nu voi putea să decid nimic în acest sens. Mulțumesc foarte mult pentru acest pas pe care l-ați făcut și dacă există posibilitatea să colaborăm cu parchetul pentru a ajunge mai repede la documente, ne-ar ajuta foarte mult pentru că tocmai pe 28 februarie votăm. Acum am o a doua întrebare care a fost extrem de controversată aici în comisia noastră. Avem, am avut aici reprezentanții FIAT, reprezentanții comisiei. Uh, și o întrebare foarte importantă a fost una pe care și noastră ați menționat-o în introducere și anume um, oprirea uh, um, acestei uh, dispozitivelor uh, după 22 de minute în faza de testare. Și vreau să vă întreb de ce nu să spuneți că se cheamă modulare sau altfel tehnic. De ce este legală oprirea sistemelor uh, antipoluare după atâtea minute? Mulțumesc pentru întrebare. Poate că trebuie să folosim un alt termen de cel, uh, față de cel pe care l-ați spus noastră, stingere. Pentru că strategia de control al emisiilor uh, adoptată de către Fiat Chrysler nu prevede o oprire a sistemului după ce a trecut 22 de minute de funcționare a motorului, așa cum a spus organismul de control german, ci mai degrabă prevede o modulare necesară pentru protecția motorului împotriva unor riscuri de daune la motor ceea ce este absolut compatibil cu legea uh, existentă. Dar vreau să vă întrerup însă, care este partea motorului care este protejată aici și vreau să vă spun foarte clar, dacă vreți să protejați motorul, atunci emisiile vor crește și deci aceasta înseamnă că sănătatea nu este protejată, ci doar motorul. Deci n-ar trebui să spuneți atunci uh, când cântărim că între motor și sănătate parcă nu motorul e cel mai important. Pentru mine ar fi greu să trageți această concluzie. O să las pe colegul meu să răspundă. Eu nu am competența tehnică să vă răspund. Dacă aș fi fost ministrul sănătății, probabil că n-aș putea să vă spun cum funcționează un uh, ecograf. Sau poate n-aș știu să știi să fac o angiografie. Însă cunosc motivele pentru care s-a decis activitatea de control pe care o desfășoară ministerul nostru organismul ministerial și colegul meu care este specific, specializat în domeniu o să vă dea un răspuns mai tehnic. Mulțumesc, domnule președinte. Da, într-adevăr, vreau să completez ce a spus domnul viceministru. Vehiculul respectiv are două circuite de reciclare a gazului de emisie GR-ului și având în vedere această modulare a lor, de care s-a vorbit uh, și în uh, comunicarea Comisiei din 4 noiembrie, se face um, această modulare pentru a uh, proteja valvele EGR, pentru că acestea se blochează din cauza prea multui dioxid de carbon care vine din uh, benzină și motorul s-ar bloca și deci se blochează fără să dea niciun semnal anterior, spontan, ceea ce înseamnă că se poate bloca pe autostradă, oriunde, într-o curbă. Deci e foarte periculos Iată de ce producătorii din prudență au adoptat această strategie pentru ca să evite astfel de cazuri. Cam atâta pot să vă spun momentan. <clears throat> Am înțeles bine că modularea înseamnă că e mai sigur uh, mașina, deci cu cât însă se crește riscul de sănătate. Puteți să ne spuneți ceva despre acest lucru? A doua ipoteză care a fost înaintată de către organismul de omologare germană a spus că de 9 ori. Noi am făcut însă studii care ne arată că este o trăime față de ceea ce prevede norma în plus. Mulțumesc, dragi colegi. Acum o să trecem la dou- al doilea raportor, domnul Gerbrandi, și vreau să-i dau cuvântul domnului Gerbrandi pentru, de asemenea, dincolo de 5 minute chiar, dacă dorește, dar nu prea mult, dacă puteți să depășiți. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Din punctul meu de vedere, puteți prezida orice reuniune astfel. Bun venit domnului Arario și domnului Arcini. Aș dori să continui întrebările domnului Jens Ghiriche. În primul rând, informația tehnică potrivit căreia modularea este necesară pentru a proteja motorul este o analiză, este analiza dumneavoastră proprie sau este, sunt concluziile la care a ajuns Fiat? Este, aceasta este mm, judecata noastră. Centrele acestea de control, vorbim de centre omologate, bineînțeles, așa cum am mai spus, de centre ISO, certificate, dar activitatea de control și vigilanță trebuie să fie guvernată de către funcționari uh, din minister care sunt complet autonomi, sunt complet separați și independenți față de acel centru. Deci sunt două lumi complet uh, separate. Nu, dacă îmi permiteți, vă rog să continui. Vreau să subliniez acest lucru, pentru că, fiind dat că Ați, am înțeles ce vreți să spuneți. Fiind dat că acest punct însă este un punct la care în audierea trecută au te- oamenilor, uh, spe- specialiștilor tehnici din minister s-au cerut răspunsuri precise, am făcut, am dat răspunsuri în scris uh, ca să nu poată fi interpretabile. Da, îmi cer scuze, dar aș vrea să continui. Da, vreau să trec la următoarea întrebare, pentru că am înțeles foarte bine ce ați răspuns aici. Sunteți de acord cu mine că obiectivele acestei legislații este de a obține o calitate mai bună a aerului în oraș. Acesta este obiectivul principal. Deci dacă doriți să faceți trimitere la o derogare pentru anumite dispozitive de invalidare necesară pentru a proteja motorul, atunci, oare nu ar trebui să ne gândim și la tehnologie alternativă la care putem recurge astfel încât să nu oprim uh, motorul? Pentru că știm că există suficiente tehnologii pe piață care ne permit să Uh, respectăm limitele legale. Deci de, de ce ar trebui să permitem Fiat să recurgă la tehnologii EGR care trebuie să fie modulate după 22 de minute? De ce să nu forțăm Fiat să recurgă la alt echipament care nu trebuie să fie modulat, pentru că astfel pur și simplu pot respecta uh, valorile maxime de emisii impuse de lege? Ehm, mi permette di usare come lei una, una amichevole... Permiteți-mi, vă rog, să folosesc, uh, să clarific uh, acest moment, să folosesc acest moment să clarific ceva uh, în mod amical. Problema Dieselgate care a avut în centrul atenției Volkswagen și știu că Dieselgate-ul acesta a încercat să transforme Volkswagen-ul într-un fel de, cazul acesta într-un fel de proces și înțeleg că dumneavoastră aveți nevoie de cât se poate de multe răspunsuri uh, precise, însă trebuie să spunem și următoarele. Dacă n-am spus acest lucru, cred că am fi destul de ipocriți. Ceea ce nu mi-ar corespunde în niciun caz. Normele sunt norme neutre. Nu e vorba de norme făcute pe măsură într-un scop sau altul. E vorba de norme, legi neutre din punct de vedere tehnic, tehnologic, iar apoi legislația ulterioară la care am găsit un punct de compromis și de echilibru, un punct de acord, va evolua în îmbunătățirea vieții cetățenilor, îmbunătățirea calității aerului. Și din acest punct de vedere, guvernul uh, italian s-a aliniat complet pe această poziție Așa am făcut-o și cu ultima lege de stabilitate care să finanțeze și centrale electrice și infrastructură municipală și toate acestea merg în aceeași direcție. Nu putem avea o altă poziție pentru că credem sincer că acesta este în general uh, ținta societății noastre. Trebuie susținut acest uh, plan, această direcție cu măsuri obiective. Madam Chair, I, I, I don't think that I've received Doamnă președinte, nu cred că mi s-a răspuns întrebării mele. Întrebarea mea pusese următoarea. În acest uh, autoturism anume, în speță și în Germania, Fiat folose- folosește un anumit sistem de controlare a emisiilor, care după 22 de minute, din motive de siguranță, trebuie să fie modulat. Știm că există alți uh, producători de autoturisme care folosesc tehnologii care nu trebuie să fie modulate, care pot funcționa uh, în totalitate și astfel limitează emisiile cauzate de autovehiculul respectiv. De ce ar trebui să permitem unei anumite uh, companii producătoare de autoturism, indiferent că este FIA sau de altele, să folosească tehnologii care trebuie să fie modulate de la un uh, moment încolo, în condițiile în care există pe piață tehnologii care ar putea să fie folosite în același uh, scop. Există și o dimensiune de, legată de um, concurență. Deci de ce ar trebui să permitem derogări dacă există bine cunoscute alternative pe piață care ar putea să fie folosită? Și deci, poate uh, încercați să răspundeți de această dată la această întrebare di vista, mi scuso per averle sottratto del tempo che le restituisco volentieri. Mi pare rău uh, că trebuie din nou să intervin și că voi iau timpul, dar întrebarea pe care trebuie să ne o punem este dacă ceea ce face Fiat, așa cum fac și alte uh, uzine uh, producătoare de mijloace de transport, dacă este compatibil cu legea existentă sau nu. Până acum, ceea ce face Fiat și ceea ce fac alte uh, firme producătoare pe piața europeană și mondială este că se mișcă în interiorul acestei legi. Ceea ce nu înseamnă că și munca noastră de îmbunătățire și discuția noastră cu o firmă precum Fiat, care este o firmă de tradiție și mai veche în Italia, poate să ducă la o încercare de a face presiuni pentru ca ei să adopte mecanisme îmbunătățite pe piață. Însă, întrebarea care se pune până la urmă este dacă ceea ce fac aceste firme producătoare este sau nu compatibil cu normele existente, cu legile și până acum aceasta este compatibil. Merci beaucoup pour votre réponse. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns, iar acum o să trecem la reprezentanții grupurilor politice și o să încep cu domnul Carims. Bună ziua, domnule Karims. Nu ne-am văzut uh, de la începutul anului, deci uh, la mulți ani. Uh, merci beaucoup, madame la président. Uh, I will uh, attempt... Vă mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să continui acolo unde s-au oprit bravii noștri raportori. Și, în, prim, în primul rând, o întrebare mai degrabă simplă, domnule președinte. Aș dori să vă întreb de ce considerați că sunteți uh, prezent aici și de ce a fost instituită această comisie, dincolo de faptul că v-am adresat o invitație, dar de ce credeți că v-am invitat să participați la reuniunea comisiei noastre? dacă nu aș, fi, nu aș fi bine educat, v-aș spune că am citit pur și simplu proiectul de ordine de zi, dar motivul este că sunt uh, un reprezentant al unui guvern al unui stat membru al Uniunii Europene și că am încercat să uh, și prin prezența mea încerc să clarific răspunsurile pe care vi le-am uh, transmis deja în scris. Bine, atunci poate să spun eu de ce cred că sunteți uh, prezent aici, poate nu dumneavoastră în mod specific, dar această comisie a fost creată pentru a investiga problemele create de discrepanțele majore existente între informațiile furnizate de către constructorii de autoturisme privind emisiile cauzate de acest autoturisme și emisiile reale contrar de celor spuse de dumneavoastră, această comisie nu examinează problema Volkswagen, ci este o comisie care examinează întreaga problemă, inclusiv problemele care există în Italia. Și ce mă deranjează din, dintr-un anumit punct de vedere este că uh, mi se pare că dumneavoastră spuneți că Volkswagen a făcut este că a încălcat legea și a păcălit pe toată lumea, dar ce face Fiat ar fi în ordine pentru că guvernul uh, italian lucrează împreună cu Fiat. Uh, unii vorbesc despre oprirea uh, sistemelor respective, dumneavoastră spuneți că modularea acestor sisteme nu ar fi legală pentru că este respectată uh, legea, deci uh, nu înțeleg poziția dumneavoastră. Noi încercăm să înțelegem care este rolul guvernelor din punctul de vedere al punerii în aplicare a legislației europene, legislație care a fost foarte clară și în întregimea sa industria constructoare de autoturism autoturisme cu motoare diesel nu a respectat legea. Deci aș dori să vă întreb. Rolul guvernului european de a pune în aplicare acestei directive s-a ridicat la standardele cerute de spiritul uh, și de litera legii. Lei a sostenut una... Dumneavoastră ați susținut uh, o teză pe care eu nu, la care nu subscriu. Nu am spus că guvernul italian lucrează împreună cu Fiat. Este părerea dumneavoastră, nu este ceea ce am declarat eu în fața comisiei și în fața președintei acestei comisii și aș dori să vă corectați această uh, opinie. Dacă este opinia dumneavoastră, este opinia dumneavoastră personală, nu este o declarație făcută de mine în mod public. În urma testelor efectuate de noi, nu avem niciun dubiu în legătură cu faptul că legea a fost respectată. Apoi, dacă dorim să judecăm legea, mie mi se pare că ar trebui să deschidem o nouă dezbatere. Deci putem să susținem, domnul Karim, permiteți-mi să vă întrerup pe scurt. Vă rog, mulțumesc. Dacă regulile au fost respectate, atunci de ce nivelul emisiilor uh, îl depășește pe cel care ar, ar fi trebuit să fie respectat? În timp, anumite proceduri au fost definite mai bine. Inițial am avut uh, o procedură de testare doar în laborator și astăzi uh, am ajuns să folosim și proceduri care se desfășoară pe stradă. Proceduri care dau uh, rezultate diferite, așa cum știți foarte bine, diferite față de procedurile care se efectuează într-un mediu diferit decât cel real. Deci, legea existentă trebuie să fie corectată. Okay, so we're adopting... Deci, ad- adoptăm noi reguli datorită discrepanțelor existente. Însă, în trecut, până în momentul în care au fost adoptate noile reguli, a existat o indicație la un moment dat care să ne arată că guvernul italian ar fi primit din partea Comisiei Europene, din partea unor surse uh, independente, informații care să-l determine să se întrebe care este nivelul real al emisiilor, pentru că mie mi se pare că dumneavoastră spuneți că uh, stricto sensu regulile au fost respectate, însă în realitate emisiile de noxe au depășit cu mult uh, normele existente și mm, directiva precizează foarte clar că este vorba de emisiile cauzate de utilizare normală a autoturismelor. Deci ați avut vreo indicație că ceva nu este în regulă și nu mă refer la dispozitive ilegale, ci la o problemă generală. Dacă vă referiți la o problemă generală, din punctul de vedere al uh, conformității mai mult sau mai, mai, mult sau mai puțină prezente din punctul de vedere al legii, atunci, într-adevăr, putem să găsim un, echilibru, un uh, echilibru. Pentru că este un lucru să uh, discutăm despre directiva existentă pe care am respectat-o mai mult sau mai puțin și, pe de și un alt lucru este să um, adaptăm legislația ținând seama și de avansul tehnologic. Până nu mult timp în urmă nu existau Um, alte metode alternative de măsurare a emisiilor, cu excepția uh, metodelor de testare în laborator. Domnul Caris, dacă îmi permiteți, însă Centrul Comun de Cercetare, JRC, cred că din anul 2004 a avut o indicație clară în urma testelor efectuate că există discrepanțe mari între testele efectuate pe drum și testele efectuate în laborator. Deci de ce spuneți că abia acum dispunem de noi tehnologii? Nu am spus că doar acum au apărut a, a, aceste metode, ci am spus că știința și tehnologia astăzi ne pun la dispoziție instrumente care ne permit să intervenim mai, mai bine. Cred că dumneavoastră vă referiți la un eveniment care a avut loc în urmă cu 12-13 ani. Și cred că acest lucru ne demonstrează că cu toții avem o responsabilitate din punctul de vedere al faptului că nu am modificat um, legislația națională sau legislația europeană astfel încât să în cont de un factor care câștiga în importanță. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Dons. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că sunteți astăzi alături de noi. Doream pur și simplu să rezum cele auzite până acum și să le pun mai bine în context. În primul rând, nu este vorba doar de Fiat sau de Volkswagen. Am identificat practici uh, dubioasă și în, și în uh, alte companii, cum ar fi Opel, Renault și așa mai departe. Și în al doilea rând, acest scandal a fost descoperit în Statele Unite ale Americii și nu în Uniunea Europeană. Și, de fapt, uh, o altă dimensiune relevantă este dacă acest scandal ar fi putut să fie descoperit în Uniunea Europeană sau nu există o definiție suficientă a unui dispozitiv de invalidare. Și apoi v-am invitat și ne bucură faptul că ați dat invitații noastre tocmai pentru a înțelege ce nu a funcționat bine la nivelul statelor membre. Pentru că este foarte clar că din punct de vedere al uh, partajării responsabilității între statele membre și, stat, uh, între statele membre și Comisia Europeană, că, că aici au existat probleme. Și m-ar interesa Uh, să aflu din partea dumneavoastră care a fost părerea celorlaltor autorități în legătură cu așa numita uh, modulare. Deci care a fost părerea autorităților uh, om, om, omologare de tip, cele din țările de jos, din Germania, au considerat că această modulare după 22 de minute ar însemna de fapt o posibilitate de invalidare a rezultatelor testelor cer, o să-mi cer scuze dacă voi, vă voi da un răspuns foarte, foarte pe scurt, însă nu pot să-mi schimb părerea uh, în legătură cu cele afirmate deja în uh, urmă cu 20 uh, de minute. Știu prea bine că există opinii diferite tocmai în uh, statele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Este interesant uh, ce afirmați, pentru că 22 uh, de minute uh, reflectă tocmai durata test, ciclului de testare NEDC, ceea ce mi se pare foarte, foarte suspect. Și înțeleg că nu puteți să vă schimbați răspunsul în funcție de cine vă adresează o întrebare. Însă explicația tehnică pe care ne-ați oferit anterior este că un motor poate să, să sufere daune. Sunt sigur că nu există vreun motor care, intro, care să fie introdus pe piață dacă uh, ar putea suferi asemenea daune după 22 de, 22 de minute. De ce Și ă, știți cumva care este motivul anume pentru care acum lucrurile par să funcționeze mai bine? Din punctul meu de vedere, mi se pare un fapt pozitiv. Ă, atât tehnologia cât și experiența ă, concretă a determinat Fiat ca pe parcursul uh, timpului, după ce au fost uh, parcursi milioane de kilometri, să acumulezi o experiență activă care îi permit acum să modifice, ceea ce este un lucru pozitiv, să modifice un uh, dispozitiv care va avea un impact mai uh, redus din punct de vedere al emisiilor cauzate. Da, este o perspectivă foarte pozitivă. Este o evoluție tehnologică cauzată expertizei. Mie mi se pare că poate abordarea a fost una mai cinică. S-a aflat de cei, cele 22 de minute și apoi uh, uh, software-ul a fost calibrat ca atare. Și aș dori să știu dacă ați uh, ați uh, analizat din perspectiva guvernului necesitatea ferestrei respective de 22 de minute. Deci ați uh, examinat, autoritățile guvernamentale s-au ocupat de această problemă pentru a vedea dacă într-adevăr uh, este nevoie de o fereastră de 22 de minute sau de o fereastră diferită în timp, pentru că dacă acceptați informațiile tehnice ale uh, producătorilor, uh, fără a le verifica, acest lucru ar putea reprezenta o problemă. Categoric nu. Deci nu înțeleg deci nu, nu primiți, nu vă bazați doar pe informațiile din partea, primite din partea companiilor. Nu, dumneavoastră m-ați întrebat un lucru precis. Dacă suntem noi cei care fixăm, o să vă explic cum am înțeles eu întrebarea dumneavoastră. Uh, dacă noi, de acord cu Fiat, am fixa, ca și cum ar fi o singură societate, o limită permisă? Și răspunsul pe care vi-l pot da la această întrebare este un categoric nu. Nu v-am întrebat dacă ați stabilit uh, o limită sau nu, ci dacă aveți o modalitate independentă prin care puteți uh, determina dacă limita respectivă este necesară pentru protejarea motorului sau acceptați pur și simplu informațiile uh, furnizate de compania producătoare care spun că acea limită este necesară pentru protejarea motorului. Am înțeles și îmi cer uh, scuză, am încercat să vă înțeleg bine. Nu. Un categoric nu din punctul de vedere stabilirii împreună cu Fiat. Guvernul italian nu are, nu este acționar la societate, societății respective. Sunt două lumi separate. În al doilea rând, testele de Ciclurile de testare efectuate de guvernul italian prin intermediul structurilor autonome independente sunt uh, cicluri de testare autonome și independente cu autoritatea derivată, cu competența derivată de la o structură care uh, pe parcursul timpului a, a lucrat foarte bine uh, s-a ocupat foarte bine de cazurile cu care s-a întâlnit. Um, da, mulțumesc, domnule Nencini, aș vrea să trec la un alt subiect acum. Testul NDC. În răspunsurile dumneavoastră scrise ați spus clar că guvernul italian consideră că nu vi se permite să folosiți alte teste decât cel NDC. Și ajungem acum la un fel de cerc vicios ciudat, că există un test NDC, avem companii automobilistice care ar putea dezvolta strategii care să încerce să treacă de acest test, dar conform celor spuse dumneavoastră, nu puteți verifica dacă se recurge la trucuri pentru a trece testul respectiv. Pe de altă parte, avem ilegalitatea unor dispozitive de falsificare de trucare. Deci ce strategie a avut guvernul italian pentru a găsi practici ilegale în afara testului NDC? I test cui fa riferimento lei. Testul la care vă referiți dumneavoastră, noul test european de conducere, e singurul în materie de omologare pentru aceste autovehicule. Apoi știm că se deschide o nouă portiță sau fereastră mulțumită noilor acte normative care intră în vigoare mai sofisticate și vom trece la o etapă ulterioară în uh, șofatul real, o fază pe care am sprijinit-o în uh, ultima etapă. În situația actuală, pentru omologare, repet, este singurul test dar cu toate acestea am constatat unele îmbunătățiri intervenite în sistemele de omologare și în special testele au fost îmbunătățite. <clears throat> S-au inversat ciclurile și am modificat și diversele modalități, fără ca prin asta să modificăm rezultatul final. Și n-a apărut niciun dispozitiv de invalidare. Evident că Acestea sunt așteptate, dar deocamdată vorbim de legislație existentă. Dacă acestea sunt folosite în prealabil, sistemul pe care am putea să-l calificăm ca fiind elementar în contextul acestui sistem, ar fi putut de asemenea trece la un sistem modificat puțin mai evoluat. Dar față de normele existente, nu ni s-a părut că există aceste dispozitive de invalidare. Cu permisiunea dumneavoastră o să reformulez. Aceste teste NDC le cunoaștem foarte bine au fost descrise am anunțit. Uh, cunoaștem fiecare secundă a modului de funcționare. Comisia noastră s-a ocupat de chestiunile amănunte. Avem descrieri precise și fabricantul de automobile știe foarte bine ce se va întâmpla în uh, cursul testului. În consecință, dacă fabricanții concep sisteme de invalidare pentru a ocoli testul, nu vor putea fi identificați decât printr-un alt test decât NDC și statele membre au obligația legală de efectua controle pentru a vedea dacă fabricanții au folosit aceste dispozitive de invalidare sau nu. Eu vreau să știu cum, folos, cum uh, procedează guvernul italian, să zicem, de la Milano la Roma pe drum Chiar credeți că o să conducă cu toții sub uh, limita de viteză până la Roma? Desigur că nu. Pentru că știu că nu o să mai fie controlați și este exact ce se întâmplă și aici. Avem uh, o prescriere amănunțită a testului de omologare, iar în rest fabricanții știu că nu e niciun test și că nu o să-i controleze niciodată de conformitate în uh, funcționare și o verificare dacă există dispozitive ilegale. Puteți să-mi explicați? Presupun că aveți mai multe teste de limită de viteză decât atunci când se intră pe autostradă. Cum uh, tratați această problemă de omologare și cercul vicios la care m-am referit? Da, e o întrebare foarte justificată. Che il problema non è esploso in Europa ma è esploso altrove Da, sunt elemente care s-au identificat nu în Europa, ci pe alte continente. Problema controlului, a continuității uh, în timp a controlelor pentru a garanta cu certitudine absolută și pe un traiect mult mai mare decât cel care, să zicem, desparte Milano de Roma, eventual până în Calabria. Această problemă este de actualitate și ne-am gândit și noi la această problemă. E o problemă pe care ne-am pus-o și noi. Cu siguranță cred că pentru a rezolva această problemă trebuie să acționăm în sinergie. Trebuie să se ia decizii și asta mi se pare foarte clar. Președinta, m-am înscris și eu ca vorbitoare. Aș vrea să știu ceva ce n-am prea înțeles și merge în uh, continuarea întrebării domnului Gherbrandi. Ministerul Italian al Transporturilor consideră că există un dispozitiv de invalidare atunci când există un comportament semnificativ uh, diferit în emisiile vehiculului între uh, ce se întâmplă la test și ce se întâmplă în condiții reale pe drum. La testele reale pe drum pentru NEC nu s-a ajuns decât până la 70 de km la oră, spre deosebire de 120 de km pe oră în NEC. Și asta n-a durat decât 1030 de secunde, 17 minute a, și nu 1780 când aplicăm metoda NEC. Cum explicați asta, domnule ministru adjunct de la transporte? În plus, cum puteți stabili absența unui sistem de invalidare care să intre în vigoare după 20 de minute dacă testul nu durează decât 17 minute. E foarte bizar. Il tema che lei ha posto riguarda... Hmm, tema la care v-ați referit e vorba de șofatul pe stradă și nu uh, pe acea bandă de testare. Când e vorba de testele de laborator, aceste teste se fac sunt foarte clar și condițiile sunt foarte limpezi, dar situația e oarecum diferită atunci când e vorba de șofatul real pe drum, dar putem considera că nu e element determinant față de identificarea acestor dispozitive de invalidare. Noi considerăm că dacă asociem cele două tipuri de teste, nu o să fie neapărat uh, variații. Și ce așteptați tocmai de la legislația europeană? Pentru că dumneavoastră spuneți că de acum încolo uh, va fi nevoie de teste în șofat real și în plus teste de laborator, dar deja avem probleme cu testele reale. Dumneavoastră ce așteptați? Ca să aplicați uh, recomandările guvernului italian pentru viitoarea legislație. Doamna președinte, vă rog să mă iertați. Nu sunt convins că am înțeles foarte bine întrebarea. Spuneți că sunt deja probleme. Despre ce probleme vorbiți? Intervenție fără microfon. V-am pus întrebarea. Cum se face cu un dispozitiv care ar putea dura 22 de minute și eu v-am spus de 17 minute, vedem că testul nu poate fi validat pentru că nu durează 22 de minute, ci doar 17, deci o problemă. Și a doua întrebare pe care o leg de prima este ce așteptați dumneavoastră, pentru că noi suntem și parlamentari, deci noi uh, legiferăm. Ce așteptați așadar ca să evitați ce cunoaștem în prezent? Și anume, ce așteptați de la legislația europeană? Și o să revin după aceea cu o ultimă întrebare. Așteptăm ca noul sistem uh, să fie unul îmbunătățit, mult mai bun decât cel la care am renunțat pentru a ține cont de toate condițiile de șofat uh, la munte, la șes, în toate condițiile, diverse condiții pe care am putea să le definim, uh, șofat în oraș, în afară, diverse modalități care să fie cât mai complete. Apoi cred că trebuie de asemenea să ajutăm noul sistem, în special prin inițiative care să se lege de măsuri legislative, normative și pe plan național, pentru că tot ce ne va permite să garantăm controle la constructorii de automobile și sănătatea cetățenilor printr-o reducere a emisiilor în atmosferă și orice alte tipuri de măsuri, toate acestea trebuie să fie sprijinite tocmai începând cu momentul în care legislația comunitară evoluează în maniera favorabilă și calitatea va deveni atunci un element mai determinant și mai important. Un al treilea element al răspunsului în ce privește un punct de vedere exclusiv tehnic, Comisia Europeană ar putea de asemenea să prevadă să se lanseze acest RDE cu motoare deja utilizate și să pună în aplicare motoare deja existente și noi asta credem să aplice un scenariu care să ducă la rezultate mai favorabile. Președinte, o ultimă întrebare, pentru că ministrul transporturilor, domnul Delaio, a spus în octombrie 2015 și citez, toate vehiculele vor fi reclamate de forță, cu excepția. E vorba de 650.000 de automobile în Italia. Și a spus că întreprinderea ne va da toate datele și vom acționa în legătură cu toate acestea, așa a spus domnul Deriu. Vreau să știu care sunt datele respective în prezent unde s-a ajuns cu retragerea vehiculelor și ce veți face, nu doar cu cele Volkswagen. Știm în prezent că sunt probleme și la Fiat care nu respectă normele. Veți rechema, veți retrage toate aceste vehicule de pe drumuri și care, din păcate, dăunează direct sănătății cetățenilor prin poluarea pe care o produc atunci când ministrul del Rio a vorbit de 650.000 de autovehicule, era o intervenție mai veche. Acum avem o cifră mai mare, 700.000, 750.000 de automobile Volkswagen. Deci există o creștere exponențială a numărului de autovehicule. Această retragere, această rechemare de autovehicule trebuie să se facă la inițiativa Volkswagen Pot să vă dau niște cifre, dar nu avem nicio certitudine științifică în legătură cu aceste cifre. Ce avansez eu acum? Uh, trebuie să înțelegeți că italienii care au cumpărat automobile Volkswagen au primit 200.000 de scrisori de rechemare. 200.000 de proprietari de automobile Volkswagen au, chema, au primit o scrisoare de rechemare, dar această statistică o prezint sub anumite rezerve. Deci avem 775.000 de autovehicule și, conform unei informații, s-au rechemat cam 200.000 de autovehicule. Dar cifrele menționate sunt corecte. A doua, prima o dau sub o rezervă, trebuie verificată. Un al treilea element. Don, il rapporto con KBA, con... Raportul cu KBA, uh, cu autoritatea germană de omologare, N-a fost uh, o relație nemaipomenită de fericită. Perché abbiamo... Am uh, scris în mod repetat, când a explodat acest caz, am uh, convenit de mai multe ori asupra unor variante de colaborare și pun între ghilimele acest colaborare, dar am înregistrat de asemenea și întârzieri foarte mari din partea autorității de omologare germană în uh, atingerea unor angajamente pe care le-au convenit cu noi. Nu știu cum s-a întâmplat în alte țări, dacă acela a fost și comportamentul cu alte state, mi-e teamă că lucrurile nu au ieșit mai bine. Cel puțin, dacă a semănat uh, cu comportamentul nostru, putem spune deja câte ceva. Al patrulea punct, vom face controle, pentru că facem, de fapt, controle preventive, chiar și după rechemarea de pe piață, pentru că vrem să avem siguranța că lucrurile sunt în regulă complet. Merci beaucoup. Je vais donner la, la... Mulțumesc foarte mult. O, o să-i dau acum cuvântul colegei, asta e doamna Evi. De... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule subsecretar am de stat. Aș vrea să vă pun o întrebare. Știți cumva care este numărul serviciilor tehnice uh, aferente ministerului noastră care se ocupă de omologarea mașinilor în Italia? Mi pare să 12. Cred că sunt 12. Eu văd aici 13 în afara celor private. Vă spun acest lucru pentru că în cursul audierii trecute, doctor, domnul Lerario a spus că decizia de a face probe de verificare pentru autovehicule FCA um, acesta nu s-au putut face din cauza indisponibilității serviciilor tehnice. Nu înțeleg cum s-a putut întâmpla așa ceva când sunt 13, chiar dumneavoastră ne-a spus acest lucru adineori. deci de ce nu s-au folosit structuri care există, totuși? Non ho capito l'ultima parte. N-am înțeles ultima parte a întrebării dumneavoastră. Intendo dire, dal moment... Adică, ce vreau să spun este că în moment ce autovehiculele Fiat au fost testate în cursul anchetei pe care a făcut-o Ministerul dumneavoastră în laboratoarele Fiat, care sunt omologate, sunt ISO și așa mai departe, s-a motivat cu indisponibilitatea așa a spus domnul Erario, duindu-ți altor laboratoare, când de fapt există pe teritoriul italian 13, tocmai mi-a spus dumneavoastră, care ar fi putut să fie utilizate altele decât cele fiat. Dar nu uh, am uh, deloc neîncredere în ceea ce a spus domnul Erario și deci probabil are dreptate. Bun, am luat notă de acest răspuns. Și ca să intrăm în uh, subiectul uh, răspunsurilor pe care le-ați oferit dumneavoastră, rezultatele de teste pe noxe la cald au arătat în răspunsul 10, se vede că se evidențiază ca la toate autovehiculele testate că prezintă emisii de noxe mai ridicate pe ciclurile NDC, deci la cald ceea ce s-a întâmplat însă deja și la rece, de fapt, cu acestea. Iar la punctul 7 din raport, raportul Ministerului, mă refer, din iulie 2016, se spune că numai unul din modelele non-fiat a prezentat um, niveluri foarte ridicate față de 150 de miligrame, care este limita pe kilometru, în timp ce toate celelalte um, fiat au chiar valori duble, de 500 de miligrame. Ați putea să ne spuneți mai bine care sunt diferențele între modelele testate? Cum se poate întâmpla așa? Su, su, prendo la parola su... O să iau cuvântul la cererea domnului viceministru. Toate vehiculele, dacă se Uh, testează în afara ciclului de omologare denotă un comportament de emisii mai ridicat. Aceasta nu înseamnă că au dispozitive de invalidare. Aceste vehicule au fost utilizate în ciclul la rece, testate în ciclu de omologare și dacă sunt testate în alte condiții, au într-adevăr acest comportament deviant uh, neuniform, așa cum ați spus dumneavoastră și la Fiata și altele, la alte mărci, care se explică numai prin adoptarea unor strategii de modulare a motorului și care fac ca în anumite condiții de funcționare sistemele de reducere a emisiilor poluante să se reducă, să, se, să crească considerabil, pentru că după mai multe mii de kilometri uh, e Uh, sistemele, motoarele funcționează în regim plin și deci se comportă așa, fie că e vorba de o marcă italiană, fie că nu. Apoi depășirea de 200-300 de ori, sigur că nu schimbă mult. Calitativ, rezultatele acestea au fost uh, întâlnite nu numai în Italia, ci și în Germania, în toate țările care au făcut teste în afara ciclului de omologare. Aceasta e realitatea, deci e vorba de un sistem legal uh, E vorba de un sistem uh, care nu încalcă norma. Asta este ceea ce am putut noi constata. Mulțumesc. Sper di aver bine. Sper că am înțeles bine. A zis legale, dar bănuiesc că vrea să spuneți ilegale, nu? Întrebarea era, puneau, au montat dispozitive ilegale și răspunsul e nu. Da, un lapsus freudian, probabil. Mi rimane comunque la perplessità eh, del fatto, eh, insomma, di come mai le autorità mai vreau să mai știu și de ce autoritățile italiene au decis să testeze numai 14 autovehicule spre deosebire de alte țări europene în care, de exemplu, altele 53, 55 în Franța, în Valonia 40 în Marea Britanie, S-a spus că se va face o actualizare, se vor uh, testa mai multe sau nu? Iar uh, aplicarea unor metodologii diverse între fiat și alte mărci, sper eu că nu va fi o condiție pe care o vom regăsi în noul raport, pentru că altfel, într-adevăr, uh, am putea să ajungem la un element de consternare suplimentară nu vreau, care nu va permite să facem uh, comentarii obiective. Așadar, în ciuda acestor uh, dificultăți, uh, nu pot decât să spun că este foarte dificil să ajungem la o concluzie în fața acestor dispozitive de invalidare. Nu știu dacă puteți să faceți un comentariu în legătură cu acest comentariu. No, non ho nessuna forma di, di, di ulteriore sottolineatura. Nu mai trebuie să subliniez nimic în plus pe lângă ce a spus dumneavoastră, dacă n-ar fi o singură chestiune care aș vrea să o spun și de care sunt convins. Și acolo unde a, unde avem diferențe puțin semnificative și, aceste, și acestea trebuie analizate. Je vais laisser euh, la parole désormais. O las acum uh, să ia cuvântul doamna Ayala Sanders. Ha? Nu, nu a solicitat să intervină. Nu e grav. Domnul Donti și aveți posibilitatea să vorbiți mult mai mult decât ceilalți pentru că v-ați înscris de două ori în același timp. Da, eu vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dar eu pusesem o întrebare pe care mi-ați furat-o. Eu uh, vă pun doar întrebări scurte, să știți. Prima, prima comentariu, domnule viceministru, vreau să-l fac uh, pentru că și noastră sunteți expert și vă urez în primul rând bun venit aici. Dumneavoastră cunoașteți bine acest parlament, Um, însă, când se fac uh, legile, se discută despre crearea unei autorități europene pentru ca să nu mai existe omologare în fiecare stat membru și pentru ca fiecare țară să nu mai omologeze separat uh, chestiuni. Uh, însă raportorul v-a pus întrebare, des, întrebare insistentă asupra Fiatului. Știți că colegul era olandez și vreau să vă amintesc că Fiatul își plătește taxele la el în țară și nu în țara noastră. O spun pentru că sunt chestiuni cât se poate de simpatice pe care le vedem în astfel de reuniuni. Însă vreau să vin la prima mea întrebare. Prima întrebare, domnule viceministru, vreau să vă întreb ce părere aveți, domnule viceministru, în legătură cu um, autoritățile independente europene pe care am putea să le avem. Pentru că fiecare țară este suspectată să-și apere industria proprie, Italia Fiatul și Germania Volkswagen sau francezii Renault și alte cazuri. Poate că am putea folosi această oportunitate pentru ca Europa să coordoneze la nivel european uh, omologările și să creeze sisteme mai uh, puternice care să elimine orice dubiu în fața acestor acuze că ar putea să-și apere propria industrie un stat. Mulțumesc. Domnule Dante, necesitatea de a avea un organism de coordonare european care să facă o supraveghere la nivel european este evidentă. Nu știu dacă acest uh, organism ar trebui să aibă și caracteristici organizatorii de administrație pe care le are, de exemplu, o agenție europeană. Însă aceasta e o temă pe care mai degrabă o discută Comisia, Comisia competentă și Comisia și Parlamentul. Eu nu pot decât să-mi exprim opinia, dar nu vreau în niciun fel să fac o uh, Uh, vreo să dau vreo idee concretă, însă e clar că o autoritate de coordonare n-ar fi rea. Ar fi un factor pozitiv pe care am putea, într-adevăr, să lucrăm. Mulțumesc. A doua întrebare pe care vreau să vă pun este următoarea. Am văzut uh, grupul Volkswagen că s-a încheiat un acord cu autoritățile din Statele Unite în valoare de 4,3 miliarde rambursări către cetățenii americani care au fost fraudați, între ghilimele. Eu vreau să vă întreb acum pe dumneavoastră, pentru că eu reprezint uh, Comisia Piața, Piața Internă, nu ar trebui ca și pe acest plan, de exemplu, să se facă o mișcare și guvernul italian, de exemplu, să ia o inițiativă pentru a ajunge la o remediere a daunelor, dar nu numai aceasta, ci și pentru a da un semnal către cetățeni care au suferit de pe urma acestor fraude sau acestor incidente, având o mașină care nu era conformă cu normele pentru care i-a fusese vândută. Ca principiu general, da, este clar că uh, ar fi just, ar fi legitim, ar fi echitabil ca și consumatorul să um, fie despăgubit în fața unei fraude declarate. Dar noi nu avem aceeași lege, poate dumneavoastră faceți parte din această comisie, dar noi nu avem această, aceeași lege care este, de exemplu, în vigoare în Statele Unite. Nu știu dacă ar trebui uh, în, să se lucreze pe codul consumatorilor și să se facă o, o revizuire a acestuia. Însă, în cazul italian, și subliniez aici două aspecte, acțiunile colective nu sunt permise. Apoi, mai există altă chestiune, un caz, o speță care se află în fața procuraturii de la Verona și care are prioritate față de orice altă formă de justiție. Deci, da, aceea are valoare juridică acea este calea posibilă, restul mai puțin va trebui să fie, să vedem dacă se iau astfel de inițiative de către cetățeni sau nu. Mulțumesc. Merci beaucoup. Alors moi j'ai encore des questions. Mulțumesc, mai am uh, întrebări. Ah, doamna Evi, mai aveți și dumneavoastră întrebare, vă rog. Mile. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș vrea să profit pentru a cere domnului viceministru să ne spună Având în vedere că unul din obiectivele principale este îmbunătățirea calității aerului, așa cum am spus-o, și toate acțiunile, toate încercările și măsurile sunt adresate acestui obiectiv, una din uh, preocupările pe care le-am avut în această comisie ar fi să vedem care sunt acțiunile potrivite ca să rezolvăm astăzi uh, problema flotei de autovehicule uh, care este pe, pe străzile și pe șoselele europene, pentru că altfel va dura foarte mult până când se va îmbunătăți situația și până se va da un semnal puternic în direcția îmbunătățirii calității aerului. Aș vrea să întreb de aceea în legătură cu filtrele FAP ceva. Știm cum funcționează aceste filtre, știm uh, cum uh, una din legile fizicii de prezervare a masei spune că anumite particule sunt reduse în ceea ce privește dimensiunile lor când sunt create și care crește riscul de sănătate pentru că acestea nu mai pot fi monitorizate Știți cumva că o firmă italiană, de exemplu, a pus un, pe picioare un sistem care intervine mai repede de procesul de combustie al dieselului, deci înainte de uh, fragmentarea de care vorbeam, pentru că asta ar putea fi o soluție pentru ca să se îmbunătățească situația actuală. Eu știu că Ministerul uh, lucrează pe omologarea aceasta de mai mult timp pentru că există conflicte de interese cu Pirelli, care este unul din, uh, din producătorii cei mai importanți de uh, filtre antiparticole. Deci, dacă dumneavoastră considerați că sunt în conflict de interes, uh, atunci o să vă răspund ofensiv și decis. Nu, nu, n-am spus asta despre dumneavoastră. Ați spus că Ministerul Transporturilor nu omologează Dukic pentru că este uh, un caz de conflict de interese cu Pirelli. Asta este ceea ce a spus dumneavoastră. Nu m-am referit la minister, ci la o situație de posibil conflict de interese pe piață, cum este cazul conflictului cu Pirelli. În acest caz, așadar, se vede o reticență din partea Ministerului de a, a, pentru o omologare a unui produs care a depășit deja toate testele necesare. De ce nu este omologat acest produs? Vreau să vă rog să-mi spuneți câteva informații. Nu, nu vreau să vă fac nicio clarificare în ceea ce privește conflictul de interese. Nici în ceea ce privește Dukic, nici în ceea ce privește Pirelli, nu știu despre acest conflict de interese. Nu există cel puțin un conflict de interese între mine, ministerul meu și Dukic. Uh, aș vrea să subliniez deja de mai multe ori cu convingere și cu uh, angajament aici în fața dumneavoastră că aceste chestiuni uh, care țin de acuze penale mă fac să reacționez foarte, foarte hotărât pentru că nu e vorba de un conflict de interes. Chiar și doamna președinte este de acord, noi putem să stăm mult de vorba aici, dar există anumite chestiuni uh, care uh, ajung uh, prea târziu la urechile noastre și nu, pot, nu putem să reacționăm la timp. Însă nu se pot folosi forme ofensive, atacuri la persoană în acest fel, cu atât mai puțin într-o comisie parlamentară. Și aș vrea să rog doamnei președinte să ceară o, uh, un comportament adecvat, pentru că eu nu vin aici ca să fiu acuzat de conflicte de interese nici din partea noastră, nici din partea nimănui. Din ceea ce reiese și poate colegul meu va putea să spună părerea dânsului, pentru că se ocupă mult mai mult de subiect decât mine, se ocupă mai mult de omologare. Din ceea ce știm, sistemul nu este până acum omologabil. Pardon. Merci, monsieur le, vice-ministre. Euh, restons dans... uh mai rămân dezbateri cu întrebări și răspunsuri. Desigur, comisia noastră nu are deloc rolul să vă atace, ci doar uh, să primească răspunsuri la întrebări și în special la întrebările colegilor. O să-i dau cuvântul colegei Ela care are o mică întrebare. Vă rog frumos. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ce mă privește, aș dori să reamintesc faptul că în comisia noastră s-a vorbit de mai multe ori despre aceste teste și e adevărat că uneori se manifestă o anumită agresivitate din partea colegilor din țările de jos, mai ales față de anumite autovehicule. Vreau să insist asupra situației pe care o cunoaștem noi în Spania. Ministerul, Direcția Generală a Traficului și a Transporturilor ne-a adresat o scrisoare în anexă cu o scrisoare de la Volkswagen care a fost adresată tuturor proprietarilor de autovehicule care sunt uh, vizați de această problemă, autovehicule afectate de scandalul Volkswagen. Așadar, vă adresez uh, întrebarea Volkswagen s-a adresat uh, Ministerul din Italia și se face deja înlocuirea acestor autovehicule, o înlocuire gratuită pentru utilizatori. În plus, probabil că știți și dumneavoastră că acest scandal Volkswagen ne-a permis să punem punctul pe ei asupra a, soartei care e rezervată autovehiculelor și ce se va întâmpla cu automobilele electrice. Știm ce se întâmplă în legătură cu Fiat, dar s-a preconizat pe viitor la Fiat să se treacă la automobilul electric sau la alte alternative, pentru că foarte adesea se consideră că automobilul electric ar fi curat 100%, uh, fără să ținem cont de regimul energiei utilizate pentru alimentarea acestor autovehicule. Eu cred că trebuie să ne gândim și la ciclul uh, economic uh, întreg, uh, să ținem cont de economia circulară și de toate elementele. Mulțumesc. Il raporto con... Eh, de fapt, sunt două întrebări. Mai întâi, legăturile cu KBA și Volkswagen. Vreau să vă spun că nu putem considera că relațiile noastre sunt complete. Spun asta și am mai spus-o acest organism de omologare german. S-a prevăzut un calendar, cel puțin acest organism uh, german a făcut niște previziuni de calendar legate de Italia, dar calendarul și termenele respective nu s-au respectat. La a doua întrebare, ați vorbit de automobile electrice. Avem legislația de stabilitate adoptată foarte recent de către Parlamentul Italian. Cu câteva zile înainte de Crăciun și în această legislație am prevăzut investiții sporite pe plan bugetar, în special pentru perioada 2018 2019 De fapt, aceste investiții se refer la două elemente. Pe de o parte, posibilitatea de a mări numărul de centrale de încărcare electrică și, pe de altă parte, investiții și finanțări în domeniul transportului public. Aici vorbim în primul rând de marile orașe care cu timpul vor renunța la motorină pentru a trece la diverse forme de autovehicule electrice. Iar pentru celălalt plan despre care am vorbit, pentru sectorul privat am prevăzut prezența unor centrale de încărcare cu electricitate pentru automobilele private, nu doar pentru cele publice. Deci un program care este pus în aplicare în mod oarecum discret și această legislație de stabilitate se referă la următorii trei ani, 2017, 2018 și 2019. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai deux... mulțumesc. Am și eu două mici întrebări în încheiere. În proiectul de raport, uh, raportorii trag concluzia că anumite state membre, în special Franța, Italia și Spania, au făcut de mai multe ori o întârziere a sistemelor RCD și uh, sisteme de testare mai puțin riguroase. Concluzia se bazează pe analiza proceselor verbale ale ședințelor grupului de lucru RDE și LDV și al Comitetului Tehnic pentru Vehiculele cu Motor, așa numitul TCMV. E de netăgăduit că procesul a fost prea lent. Ați putea să ne explicați de ce tocmai Italia n-a fost n-a intrat în această dinamică pentru a frâna lucrurile. Ba, fa riferimento al fatto che nel primo tempo... O să mă refer uh, uh, mai întâi la faptul că s-a spus că în prima etapă Italia a propus trei elemente. Asta era întrebarea? Da, spune doamna președinte. Răspunsul. Cred că atunci când lansăm negocieri, fiecare utilizează instrumentele care îi se par cele mai adecvate. Dacă am participat la Congresul de la Viena, ne-am dat seama că, sau dacă am fi participat, ne-am fi dat seama că cei care au învins Franța și pe Napoleon uh, ar fi impus niște condiții care să distrugă Franța, dar mulțumită lui Talleyrand, Franța a obținut o poziție mai favorabilă. Deci analiza unui acord nu trebuie făcută la început, ci la sfârșitul, la încheierea acordului. Într-o primă etapă a existat poziție, iar în a doua etapă poziția Italiei a fost mai intransigentă, a ajuns la 1,4. Deci analiza trebuie să se facă într-o manieră globală. E un bilanț global. Acum negociatorii italieni a utilizat tehnici de negociere care sunt uh, utile, dar trebuie să vedem care va fi rezultatul final și atunci să punem anumite întrebări. Președinte, da, e adevărat, dar în legătură cu timpul s-a irosit foarte mult timp tocmai cu aceste proceduri. Și e regretabil tocmai că Italia, ca și alte țări, au frânat această procedură în timp ce era ceva urgent și era nevoie urgentă de o abordare rapidă. A doua întrebare e foarte simplă. Uh, les Americanii efectuează cinci teste într-unul singur și spun testul imprevizibil, întrucât testul acesta pe banda de încercare rămâne secret pentru constructor care nu știe de fapt ce element de la vehicul va fi testat sau nu. Și aceasta e o întrebare simplă și colegul Basăcut a pus-o dimineață, omologului dumneavoastră din Slovacia. Ați fi gata tocmai să acceptați acest gen de test și în Europa? Perché no? Sí. De ce nu? Da. D'accord, très bien. Je vois que il n'y a plus d'inscrits sur ma liste. Văd că nu mai se scrie nimeni pe timpul de vorbire, deci nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Așa că, dragi colegi, am uh, trecut destul de rapid uh, prin uh, subiect. Vreau să mulțumesc foarte mult domnului viceministru. viceministrul transporturilor din Italia. Vreau să vă amintesc doar că următoarea reuniune va avea loc uh, pe 24 ianuarie de la 15 la 18. Dacă aveți întrebări pe care vreți să le mai puneți, până în 19 ianuarie ne puteți trimite aceste întrebări pe mail pentru ca să avem mai multe precizii din partea domnilor miniștri și următoarea reuniune va avea loc pe 24 ianuarie după amiaza pentru că sesiunea de dimineață a fost anulată cu audierea reprezentanților Audi. Opel nu poate să vină, ca să știți. Dacă aveți întrebări, ni le puteți trimite, pentru ca să răspundem înainte 18 ianuarie. Și ne regăsim uh, așadar pe 24 după amiază. După cum spuneam, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc interpreților și noi vă mulțumim. Mulțumim secretariatului pentru că m-a ajutat la prima mea uh, președinție importantă a acestei comisii și vă urez uh, numai bine și ne vedem în curând.